domnului raportor în calitatea sa de președinte al acestui grup. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am încheiat și această discuție. Votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem mai departe la raportul domnei Regner și dau cuvântul doamnei Evelyn Regner. Vă mulțumesc, domnule președinte stimată doamnă comisar. Nu a trecut foarte mult timp de când am uh, discutat regulamentul Bruxelles 1 aici în Parlamentul European. În uh, calitatea noastră de colegiuitor, consider că am contribuit în mod pozitiv la reformarea acestui uh, regulament. Avem o nouă formă acestui regulament uh, referitoare la dreptul, aplic- uh, la dreptul aplicabil în dreptul uh, civil. Lucrurile au fost îmbunătățite din multe puncte de vedere și este vorba de o adevărată plus valoare pentru cetățenii uh, europeni. De exemplu, s-a renunțat la procedura de execuator și pe viitor va fi mai uh, ușor să uh, uh, impunem asemenea decizii. Cu toate acestea, Comisia a adoptat în cadrul acestei proceduri, acestui proces procedura de reformare, lucru care a dus la excluderea unor aspecte foarte importante din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Comisiei Juridice al Parlamentului European. Este, este vorba de lăsarea pe din afara unor uh, etape procedurale foarte importante. Uh, Um, de exemplu, dreptul aplicabil contractelor individuale de muncă și a acțiunilor sindicale. Ei bine, uh, realitatea lucrătorilor europeni a devenit una transfrontalieră. Acest lucru ne-a fost uh, demonstrat de cauze spectaculoase, Tolline, dar și altele, și cred că trebuie să reacționăm în urma acestor uh, sentințe ale Curții Europene de Justiție. Eu consider că uh, relațiile de muncă dintr-un stat uh, ar trebui să aibă prioritate, ar trebui să evităm acest fenomen în care se caută instanța cea mai uh, favorabilă instanța trebuie să fie cea în care se pune în aplicare dreptul respectiv. Este vorba de un principiu care trebuie să fie valabil atât pentru acțiunile sindicale cât și pentru contractele individuale de muncă. În raportul nostru atragem atenția că un uh, principiu fundamental al dreptului internațional reprezintă protejarea părții celei mai vulnerabile într-un, uh, într-un uh, proces și deseori este vorba tocmai de lucrători. Parlamentul European consideră că Comisia Europeană ar trebui să analizeze cu mai mare atenție aceste aspecte Uh, spre deosebire de uh, ce a făcut în momentul în care a fost reformat regulamentul uh, Bruxelles 1. Știm foarte bine că situația legată de acțiunile sindicale este foarte diferită dintr-un stat membru în alt stat membru. O acțiune sindicală permisă într-un stat poate fi ilegală într-un alt stat. Drept urmare, Uh, aș dori să propun uh, aliniarea uh, regulamentului Bruxelles 1 cu prevederi din regulamentul Roma 2. Tribunalul responsabil pentru acțiunile sindicale trebuie să fie în statul și la locul unde au avut loc acțiunile sindicale respective. Am dorit ca Comisia Europeană să acorde o atenție suplimentară acestui aspect. În același timp, și când vine vorba de contractele individuale de muncă, Comisia Europeană ar trebui să le analizeze cu mai mare atenție. În regulamentul Bruxelles 1 există deja prevederi pentru protejarea lucrătorilor, uh, asigurătorilor și așa mai departe. Uh, criteriul uh, reședinței unde a fost angajat persoana respectivă duce la probleme, de exemplu, în domeniul transportului deseori nu există nicio legătură între reședința firmei respective și locul unde uh, lucrează un angajat. Să nu uităm că o societate poate să aibă uh, sediul într-un stat, uh, camionul să fie registrat într-un alt stat și muncitorul să aibă o reședință într-un alt stat și să lucreze într-un, să lucreze într-un al patrulea stat. Drept urmare, situația este foarte complicată și Comisia Europeană trebuie să analizeze cu o mai mare atenție și să nu uită de acest principiu, protejarea părții celei mai vulnerabile într-un proces. Vă mulțumesc. I don't, eh... Mulțumesc. Nu uh, văd pe nimeni care să dorească să intervine la procedura intervențiilor spontane, deci dau direct cuvântul doamnei comisar Damanaki. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia mulțumește doamnei raportoare Regner și Parlamentului pentru că se ocupă de problema regulilor de jurisdicție în probleme de angajare, de ocupare și noi dorim să ne asigurăm protecția drepturilor angajaților în general și atunci când uh, sunt implicați în uh, litigii de muncă, mai ales drepturile angajaților au, fost, uh, au făcut deja subiectul unei consolidări în recenta reformulare a regulamentului Bruxelles adoptat pe 6 decembrie 2012. De exemplu, nou regulament Bruxelles 1 prevede dreptul angajaților să dea în judecată mai mulți angajatori împreună și dreptul uh, angajaților să aibă acces la instanțele din Europa, chiar dacă angajatorul își are sediul în afara Uniunii Europene. Comisia va monitoriza uh, foarte atent aplicarea noilor reguli în următorii ani, uh, fiind atentă la chestiunile legate de ocupare evocate de Parlament și apoi uh, putem privi lucrurile în contextul revizuirii prevăzută de articolul 79 a regulamentului de reformare. În această perspectivă, pe viitor, Comisia s-ar putea să gândească să privească problema contractelor de muncă Uh, ceea ce s-ar putea face uh, prin examinarea, mai ales a uh, clauzei sugerate la articolul 21 în cazuri în care angajat, angajatul dă în judecată angajatorul definind ca relevant sediul, locul în care angajator, angajatul primește zilnic instrucțiuni și nu locul de domiciliu al uh, angajatului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, se încheie discuția, se va vota mâine la despre. Rimovon de Fraga STVS report. Trecem la raportul Fraga și dau cuvântul. Uh, da, se pare că este